Witam Państwa z pięciominutowym opóźnieniem. Stimați colegi, începem cu 5 minute întârziere. Iată de ce vă ruga să vă instalați pentru a începe ședința. Am sosit în sală personal de 20 de minute, însă mai așteptăm câțiva colegi din comisia noastră și cred că vom putea recupera această mică întârziere printr-un vot foarte eficace. Deci, bun venit tuturor și doresc întâi de toate să vă informez următoarele. Punctul 16 de pe ordinea de zi, anume bugetul 2016, va fi amânat pentru întâlnirea noastră din luna iulie. Există mai multe motive pentru această schimbare. Astăzi mai mulți colegi se vor deplasa la Milano, printre altele, și mi se pare că această modificare a ordinii de zi e adoptată, și ca atare putem trece la vot. Începem cu protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, un control pe criterii de performanță al politicii agricole comune. Domnul Ienschize, că e raportor, Comisia competentă pe fond este Comisia pentru Control Bugetar, cont, și Cred că îi pot da cuvântul uh, domnului Sarvama, întrucât cunoaște acest subiect mai bine decât mine. Este prezent domnul Sarvama? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Kollege Savama ist, glaube ich, nicht da. Mulțumesc, domnul Savama nu este aici. Noi facem avizul pentru Comisia de Control Bugetar. Au fost 121 de amendamente, sunt și compromisele și din punctul meu de vedere putem începe votul. Mulțumesc. żadnych uwag, to przechodzimy do głosowania. Dacă nu aveți alte observații, putem trece la votarea acestui raport. Începând cu compromisul A, vot electronic, vă rog. Pan poseł Dante nie ma karty, będziemy go uwzględniać przy głosowaniu. Domnul Dante și-a uitat cartela de vot, vom ține seama de acest lucru. Repet, votăm la compromisul A, vot electronic deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Adăugăm și votul domnului Donta cu plus. Trecem la amendamentul 35. Vot prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotriva adoptat. Acum ajungem la compromisul B, vot deschis. Vot închis. Și se adoptă în unanimitate. Încă o dată, numărăm votul domnului Donta. Amendamentul 43, domnul Caputo. Cine este pentru? Amendamentul 43. Cine e împotrivă? Respins. 44. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 45 pentru. Vă mulțumesc, se adoptă. 46 pentru. Se adoptă. 47 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 48. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 49. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 50. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Cineva dorește verificare? Nu. Atunci trecem la compromisul C. Vot electronic deschis. Votul e închis. O persoană de la ECR votează în plus. Votul e acum închis și compromisul ce se adoptă. Trecem la amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 61. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 63. Cine este pentru? Se adoptă. 64. Cine este pentru? Se adoptă. 65 pentru împotriva. Am impresia că e respins, dar haideți să verificăm. Deci, verificare electronică, vă deschis. Votul e acum închis. Și, într-adevăr, se respinge. 66. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 67. Pentru. Mulțumesc, se adoptă. 68. Pentru. Împotriva. Se respinge. Amendamentul 70. Mulțumesc, se adoptă. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Am impresia că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Votul e închis. Și se respinge. Dar cu o marjă foarte mică. 72 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Verificare electronică la 72, vot deschis. Votul e acum închis. Cineva votează în plus de la SND. Votul e acum închis. Vă rog să reluăm acest vot, spune președintele. E vorba de amendamentul 72, vot electronic deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Domnul, domnule Iar, nu vă conturbați colegii. Amendamentul 73. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 76. Pentru. Mulțumesc, se adoptă. Compromisul de vot electronic deschis. Votul e închis și se adoptă. Desigur, de fiecare dată numărăm votul domnului Donta. Trecem la amendamentul 87. Aș dori să vă propun ca amendamentele de la 87 la 91 să se voteze în bloc. Cine este pentru, împotrivă, acestea se resping. Nu doreați un vot în bloc? Bine, atunci le luăm pe rând. 87. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 88. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 89 pentru. Împotriva. Verificare. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Amendamentul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm la 90. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se respinge. Amendamentul 91. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul E. Vot electronic deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Trecem la amendamentul 95. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Compromisul F. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 103. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se adoptă. 104. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 105 pentru. Bine, haideți să revenim. Verificăm la 104. Vot electronic deschis. Votul e închis. Treci, respins. Trecem la 105. Cine este pentru? Mulțumesc, să adoptăm. 106. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 107. Pentru. Mulțumesc, se adoptă. 108. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 109. Pentru. Mulțumesc, se adoptă. Putem vota în bloc amendamentele doamnei Scott Cato sau uh, împotriviți acestui demers. Ar fi de la 110 la 120, întrucât 121 trebuie votat separat. Deci de la 110 la 120. 110, 111, 112, 113, 14, 115 până la 120. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Acum 121 pentru. Mulțumesc, se adoptă. Trecem acum la considerente. Amendamentul 1. Cine este pentru? Se adoptă. 2. Cine este pentru? Se adoptă. 3. Cine e pentru? Mulțumesc, se adoptă. 4. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 5 pentru se adoptă. 6. Cine e pentru? Se adoptă. Compromisul G. Vot electronic deschis. Votul e închis. Mulțumesc, se adoptă. Și trecem la amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Respins. 14 pentru. Împotrivă. Verificare. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se respinge cu un vot diferență. Așa cum vedeți, acolo unde sunt îndoieli, procedăm la un vot electronic. Nu schimbă rezultatul și dacă sunteți pentru și dacă sunteți împotriva. Acum trecem la 15. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc, se respinge. 16 pentru. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă? Se respinge. Compromisul H. Nu? Verificăm. Verificăm la 17. Vot deschis. Mulțumesc. Votul e acum închis. se respinge. Compromisul H, vot electronic deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Trecem la amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Putem vota în bloc amendamentele... A, nu, ce scuze, spune președintele. 22, 22 acum. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Și acum, dacă sunteți de acord, celelalte amendamente pot fi votate în bloc? Nu. Atunci le luăm pe rând. 23, pentru. Se respinge. 24, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 25, pentru. Împotrivă. Nu văd partea stângă a sălii să ridice mâna, deci haideți să verificăm la 25. Amendamentul 25, vot deschis. Votul e acum închis. Respins. Dar cu o mică diferență. Amendamentul 26 acum pentru împotrivă se respinge. Acum trecem la votul final al proiectului de, al proiectului de rezoluție astfel modificat, vot electronic deschis. Votul e închis. și se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Acum trecem la raportul doamnei Paulsen. Ieri uh, doamna deputat ne-a descris în detaliu raportul ei. Am felicitat-o deja Uh, pe larg. Doriți să luați cuvântul? Vă rog, aveți cuvântul. Dziękuję. Wszystko nam przekazała w dniu wczorajszym. Przechodzimy. Se pare că ieri ați spus tot ce era de spus, atunci trecem la vot. Deci votăm rezultatul trilogului, vot prin apel nominal, vot deschis. Vot deschis, cum spuneam. Votul e acum închis. Și se adoptă. Cineva dorește să ia cuvântul pe această temă? Nu? Nici comisia nu dorește să intervină? Atunci putem trece la punctul 11 de pe ordinea noastră de zi, E vorba de o prezentare a unui studiu privind amploarea achiziției de terenuri agricole în UE. Și vom începe cu prezentarea care descrie această problemă, care descrie amploarea fenomenului în Europa. Ok. Myślę, że już wystarczy tej przerwy. Analiz... kredka că această scurtă pauză e mai mult decât suficientă. V-aș ruga să trecem la subiectul citat. Uh, Analiza se referă la amploarea fenomenului de achiziționare a terenurilor agricole. Avem numeroase dovezi potrivit cărora achiziționarea terenurilor agricole e un fenomen crescând în uh, Europa. Acest studiu uh, încearcă să arate care sunt motivele acestei practici. Analizează de asemenea influența achiziționării terenurilor agricole asupra securității și independenței alimentare a Uniunii Europene, impactul asupra ocupării în zonele rurale, precum și impactul asupra mediului. Această analiză arată că achiziționarea terenurilor agricole e un fenomen legat și de alte teme uh, agricole urgente și e nevoie de o bună reformare a administrării terenurilor în Europa. Doresc să urez bun venit autorului acestei analize, acestui studiu, autorilor, mai bine spus, doamna Silvia Kay și domnul Jonathan Page. Ca de obicei, înainte de dezbatere, Vom asculta prezentarea experților, după care vom lansa discuția. Și puteți decide în ce ordine veți lua cuvântul, stimați invitați. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Întâi de toate, mulțumim Comisiei Agri că ne-a dat ocazia să ne adresăm ei astăzi și că a comandat acest studiu. Mă numesc Silvia Kay, sunt cercetător la TNI, Institutul Transnațional. Este, acesta este un think tank internațional care se ocupă de politici internaționale precum uh, structura agrară, agrară securitatea, Uh, și justiția în uh, domeniul agricol. Îl voi uh, ruga și pe colegul meu să se prezinte, pentru că tot vom prezenta acest studiu împreună. Mă numesc Jonathan Păș, sunt cercetător și eu la TNI și mă aflu aici pentru a vorbi pentru, despre problemele de acaparare de terenuri în Europa. Unul dintre principalele argumente pe care le vom prezenta astăzi este Uh, faptul că această, acest fenomen de acaparare reflectă probleme mai profunde uh, de utilizare și distribuire a terenurilor. Este nevoie, deci, de o nouă abordare în guvernanță. Vom vorbi întâi despre câteva uh, descoperiri preliminare cu privire la amploarea fenomenului în Uniunea Europeană astăzi. Apoi vom vorbi despre motivele acestui fenomen. Deși nu sunt, să zicem, motive intenționate, acestea au creat terenul propice pentru acest fenomen. Apoi vom face legătura cu alte uh, probleme din uh, domeniul agricol, concentrarea terenurilor de pildă, și Apoi vom trage concluziile, vom prezenta câteva opțiuni și recomandări pentru schimbarea guvernanței în domeniul agricol în Europa. Care au fost uh, constatările noastre preliminare? Înainte însă, trebuie să vă spun ceva despre metodologia pe care am folosit-o. Sunt sigură că știți despre care sunt aceste probleme, deci nu voi intra în detalii. Știți că există definiții conflictuale, contradictorii ale acapărării terenurilor. Uh, pentru unii este o investiție, pentru alții este o pierdere. De asemenea, există probleme cu uh, înregistrarea terenurilor. Uh, s-a vorbit și despre înstrăinarea terenurilor. Uh, se crede că um, unul dintre motivele pentru acest fenomen sunt investițiile lipsite de scrupule, dar noi am demonstrat, am descoperit de fapt că și guvernele au un rol important. Uneori există prezumția că Europa nu este implicată în acapararea la nivel global poate pentru că nu s-au făcut concentrat foarte multe studii pe acaparare, acapararea de teren în interiorul uh, Europei. Totuși, noi putem spune că acest fenomen are loc și în Europa și afectează cetățenii, se face cu capital european și așa mai departe. În studiul nostru am format propria noastră definiție uh, cu privire la acapararea de terenuri, ținând cont și de contextul european. După părerea noastră, Fenomenul acesta în Europa se învârte mai mult în jurul unor exploatații mari de mii de hectare de teren. Uh, implică de asemenea acapararea resurselor, um, influențarea procesului de decizie, implică și forțe extraeconomice, în sensul că nu cred că se poate spune că doar prin funcționarea normală a pieței se, duce, se uh, uh, apare acest fenomen. Există anumite condiții, care pot să fie oferite de stat, există legături cu, cu aparatul de stat care uneori poate să faciliteze acest fenomen. În uh, avizul CESE uh, este scris că uh, acest fenomen duce la o ruptură cu modelul european de ferme de familie. Acum că v-am vorbit despre metodologia studiului, pot să vă vorbesc despre câteva dintre constatările preliminare. Care este amploarea fenomenului în UE? Am analizat uh, câteva seturi de date internaționale și uh, am descoperit că datele despre Europa lipsesc de multe ori. Uh, Land Matrix Database, această bază de date chiar înregistrează din, uh, din martie 2015 uh, date despre Europa. Este vorba despre tranzacții care au implicat peste 166.000 de hectare, dar nouă ni se pare că aceasta este o subestimare a adevăratei amplori a fenomenului. Am căutat dovezi suplimentare de la CESE de la Comisia Europeană și am, uh, am studiat și 13 studii de caz din, într-una din cărțile noastre și am înțeles că foarte multe, foarte mari suprafețe de teren sunt controlate de investitori străini. Ca să vă dau un exemplu, uh, contractele de buzunar, așa zisele contracte de buzunar din Ungaria, Uh, anumite surse au spus că peste un milion de hectare de teren au fost, folos, au fost acaparate de către companii uh, sau persoane uh, din afara Ungariei în această țară cu ajutorul acestor contracte. Un alt exemplu este Polonia, fenomenul cumpărătorilor falși. Aceștia sunt cetățeni polonezi, de obicei mici agricultori, care sunt angajați de companii să cumpere teren pentru că îndeplinesc condițiile necesare în Polonia și apoi transferă uh, uzul terenului asupra companiei. Se estimează că 200 de mii de hectare de teren au fost cumpărate uh, prin, uh, acest, uh, prin acești cumpărători falși în Pomerania de Vest. Ar putea părea din statistici că acest fenomen nu este semnificativ în Europa, dar nouă ni se pare că nu sunt cuprinse datele complete. Și am uh, fost nevoiți să căutăm datele în altă parte și dovezile ne-au arătat că problema este uh, destul de amplă. În ceea ce privește întinderea, ne-am dat seama că acest fenomen nu este egal distribuit în Europa, este mai ales concentrat în statele noi din Est am descoperit că există dovezi de acaparare în estul Europei, România, Bulgaria, într-o oarecare măsură Polonia, Ungaria. În ceea ce privește aceste tranzacții, ne-am dat seama că există aici implicați noi actori, chiar din sectorul financiar. Mă refer la grupuri bancare, uh, fonduri de pensii din Europa, um, chiar și trader individuali. Există chiar și brokeri care sunt implicați. Acești actori um, de obicei există legături între aceștia și um, elitele din, uh, din aceste țări. Multe din aceste tranzacții um, se implică construcția unor, uh, unor exploatații foarte mari. De exemplu, în România uh, o suprafață de 65 de mii de hectare este controlată de un grup libanez, Maria Group. Acest fenomen este limitat în Europa, dar își face loc încet. încet. Amploarea acestui fenomen în Europa este destul de mică față de ceea ce se întâmplă în Africa, dar își face loc, după cum am zis, pentru că există dovezi că acest lucru se întâmplă și dacă lucrurile sunt lăsate în voia lor, lucrurile vor lua o amploare nedorită. Ar putea să uh, intre pe la frontierele Europei sau ar putea să se manifeste sub forma concentrării de terenuri. Cred că aceste fenomene uh, sunt problematice și merită să facă obiectul unor politici. Mulțumesc, Silvia. Vom vorbi acum despre uh, cadrul de reglementare și mai ales efectele acestuia în Uniunea Europeană asupra regimurilor funciare. Raportul nostru arată că patru politici ale Uniunii Europene au efecte directe sau indirecte asupra regimurilor funciare. În primul rând PAC, apoi uh, piața internă, piețele, uh, politicile de mediu și politica de coeziune teritorială. Eu, eu voi vorbi despre primele două și apoi despre PAC. Care este legătura între PAC și acest fenomen? Efectele PAC au fost demonstrate în uh, mai multe studii în ultimii ani. Ne-am dat seama că efectele sunt uh, la nivel structural și sunt uh, semnificative. De unde provine această legătură? Este vorba despre pilonul întâi, plățile directe. Principiul a fost împrumutat din vechea politică agricolă comună. Principiul rămâne același. În primul rând, um, influențează dimensiunea exploatațiilor, suprafața și uh, relația contractuală între uh, micii agricultori și exploatații care, uh, pe care pot să le utilizeze sau pe care pot să le aibă în proprietate. Ehm, dacă luăm cazul României, ne dăm seama că situația este de, destul de dramatică. Un procent foarte mic din agricultorii români beneficiază de uh, un procent foarte mic din, uh, din plățile directe, 1%. Care sunt rezultatele acestei tendințe? Cu cât este mai mare o fermă, o exploatație, cu atât va mai mult va fi susținută. Cele mai mari exploatații se găsesc astfel într-o poziție dominantă pe piață. În al doilea rând, s-a diminuat numărul de mici agricultori în Europa. În 2005, între 2005 și 2006, fermele mai mici de 5 hectare au, uh, uh, au scăzut ca număr, în vreme ce numele, numele, fermele mari uh, cresc din ce în ce mai mult. Deci se vede că, de fapt, fermierii nici nu beneficiază de pe urma plăzilor directe, cu adevărat. Constatarea următoare este cea a modelului industrial, care este încurajat de către PAC. Aceste ferme industriale sunt foarte specializate, își fac loc foarte bine pe piață, au un rol, un rol important acolo și au un impact asupra structurii rurale și asupra mediului lucru îngrijorător, mai ales în contextul schimbărilor climatice. Raportul nostru arată că ar fi foarte important să reechilibrăm redistribuirea plăților prin PAC pentru a putea organiza în mod mai eficient uh, aceste plăți și pentru a crea locuri de muncă în zonele rurale. Apoi, prin aceste lucruri s-ar produce o mai bună valoare um, adăugată și, ar păstra, și acest lucru ar păstra locurile de muncă la nivel local, în zonele rurale. Cea de-a doua politică, care are un impact uh, asupra regimului funciar, piața unică. Acesta creează un regim, uh, uh, afectează regimul funciar, lucru care a fost confirmat de mai multe cauze în care a statuat Curtea de Justiție. Care este principiul central pe care funcționează piața unică? Există, uh, de fapt, se bazează pe principiile liberei circulații. Mărfurile, practic, trebuie să circule liber. Dar logica pieței nu se poate aplica și asupra terenurilor pentru că acestea sunt imobile și sunt limitate care sunt consecințele, prețurile cresc și inegalitățile economice se adâncesc. Terenurile sunt teritorii, deci ele au funcții economice, sunt și resurse ecologice. Also what Jonathan... Având în vedere ce a spus Jonathan acum, am putea să ne punem întrebarea dacă alocarea Um, terenul este optimă. Dacă ne uităm la distribuția terenurilor în uh, Uniunea Europeană și vedem acest slide, este evident că este vorba de un grad mare de concentrare de terenuri în Europa. Și uh, sunt aici date de la Eurostat care arată concentrarea. Și asta înseamnă că 1% dintre ferme controlează o cincime din terenuri. Iar primele 3% din ferme controlează 50% din terenuri. Pe lângă uh, această distribuție nedemocratică care contravine obiectivelor de proprietate uh, ale UE, se generează și o altă, o serie de probleme în agricultură. Pe scurt, se referă la pierderi dramatice ale uh, fermelor mici a scăzut numărul acestea între anii 2030-2010 cu 25%. Se pierd locuri de muncă și vitalitatea economică în zone rurale, sunt probleme de mediu, degradarea solurilor și, de asemenea, biodiversitatea are de pierdut. Suveritatea aliment, suveranitatea alimentară este supusă unor riscuri pentru că este vorba de un model de exploatare care se impune din ce în ce mai mult. Aș vrea să spun că sunt uh, riscuri latente, dar chiar directe. Și aici mă refer la fragilitatea uh, întreprinderilor mari din agricultură. Sunt uh, care sunt chiar predispuse uh, sau uh, care riscă uh, falimentul de asemenea, este, există și riscul acumulării de datorii și crearea unor bule financiare. Care sunt problemele atunci când nu avem un sistem de apărare? Nu există un sistem de avertizare timpurie care să monitorizeze situația terenurilor. Uh, amploarea acapărării de terenuri nu este inclusă în statistici, după cum spuneam mai devreme. Uh, um, un scop ar fi, uh, unul din obiective ar fi, de exemplu, crearea, înființarea unui observator uh, al terenurilor în Europa. Sunt ar trebui să fie inclus acolo caracteristici fun- funciare, structuri de proprietate și așa mai departe. Noi credem că acesta ar putea fi un pas important către uh, crearea unei baze de date paneuropene, unui registru cadastral, practic. Uh, Europa, cu siguranță că nu are un sistem de apărare, pentru că, pentru că există o lipsa restricțiilor cu privire la distribuția de capital în uh, zona de terenuri. Studiile noastre arată și că avem câteva propuneri cu privire la uh, Uh, crearea unui set de instrumente pe care să le aibă la dispoziție statele membre pentru a combate problema. Ce raport qui est basé sur de nombreux autres montre qu'il y a donc un problème. Există o problemă a terenurilor în Europa și o lipsă de reglementare care trebuie, o lacună care trebuie umplută. Pe ce ne bazăm? În elaborarea noastră de reglementare. Directiva asupra guvernanței responsabile a fost adoptată în 2012 au fost negociate aceste texte direct de mișcările sociale, de actorii privați, precum și de organizațiile internaționale, împreună cu statele membre ale FAO. Și acestea au fost adoptate în unanimitate. Uniunea Europeană face efortul mari pentru a valoriza aceste texte în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene. Printre aceste criterii se află consultarea populației vizate, transparența, interesul general, precum și luarea în calcul a populațiilor vulnerabile marginalizate. În Europa, acest raport, precum și altele, arată că micii țărani pot fi considerați un grup marginal și vulnerabil. Am văzut că nu există competențe clar definite între instituțiile Uniunii Europene și statele membre în ce privește regimurile funciare. E o temă spinoasă și facem un apel la statele membre și la instituțiile europene să aibă curaj politic și să-și definească responsabilitățile în acest domeniu. Propunem o serie de instrumente care pot fi adoptate și care sunt recomandări și propuneri. Una se referă la obiective politice care să se bazeze pe directivele funciare. Apoi, în paralel și în mod progresiv, politicile sectoriale pe care le-am mai citat să Uh, intervină și aceste aspecte funciare, abordând măsuri obligatorii eventual. Poate ați văzut în raport că propunem o serie, în cadrul noi PAC, o serie de măsuri interesante. Unele ar putea fi utilizate în scopul deconcentrării terenurilor. Deci, facem o serie de recomandări la finele raportului nostru pentru a folosi cât mai bine posibil niște măsuri opționale, facultative a căror combinare însă ar putea avea efecte interesante. Aș sublinia plata redistributivă care permite favorizarea primelor hectare de fermă, plafonarea ajutoarelor, pentru că de la o sumă încolo e absurd să oferim uh, ajutoare ce depășesc 100.000 de euro pe an. Aș reveni asupra definirii mm, fermierului activ. Uh, și mă gândesc la pragurile fixate în Europa de Est și care exclud de la ajutoarele PAC majoritatea micilor ferme. Calendarele s-a referit la revizia, revizia, revizirea bugetului 2017 și următoarea reformă PAC prevăzută pentru 2020, dar la care deja trebuie reflectată pe acum. În concluzie, Raportul dorește să favorizeze adoptarea unor reglementări adecvate de către statele membre și, în acest scop, ar fi preferabil ca și Curtea Europeană de Justiție să dea dovadă de flexibilitate, așa încât să se încurajeze bunele practici între statele membre, bune practici care există deja și care sunt detaliate în raportul nostru. Aș dori să reamintesc mizele principale unul de a recunoaște deficiențele administrării uh, regimului funciar în statele membre, dar și la nivel european. Statele membre și instituțiile europene trebuie să-și asume responsabilitatea în acest domeniu și să recunoaștem cu toții că terenul nu poate fi gestionat numai într-o logică a pieței, este o valoare inclusiv de mediu, socială și culturală, nu doar de piață. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Vă mulțumim pentru această prezentare foarte interesantă. Vor interveni cu siguranță multe întrebări și dacă aș putea începe chiar eu, aș începe prin a-i felicita pe invitații noștri. A fost o prezentare foarte bună dar v-aș întreba care au fost sursele dumneavoastră de informare. Pentru că tot ce ne spuneți aici are o greutate politică și întrebarea se impune de la sine pe ce bază, în ce temei, pe baza căror surse ați elaborat acest document. În al doilea rând, problema evaluării instrumentelor care ar putea fi accesibile Uniunii Europene. Ei bine, ce instrumente pot fi puse la dispoziția statelor membre? Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă. terenul, pământurile nu sunt un produs de piață tipic, dar în acest caz cum putem uh, interpreta anumite principii care au fost uh, deja adoptate de uh, piața funciară. E un subiect foarte important pentru multe state membre. Desigur, concentrarea pământurilor e o altă problemă. Îmi cer scuze, profit rar de privilegiul de a fi președinte, de a mă putea exprima și cu titlu personal. Nu iau prea des cuvântul, dar iată uh, întrebările mele. Uh, doamna deputată, aveți cuvântul. Mulțumesc că îmi revine onoarea să vorbesc prima. Și din partea mea vreau să vă felicit pentru prezentare. Câteodată am sentimentul că vorbim despre lucruri mărunte și uităm, de fapt, care sunt uh, evoluțiile importante în Europa. Redistribuția pământurilor, și ați spus acest lucru foarte bine, deci redistribuirea este un lucru care se insinuează, care evoluează lent. Deci este un fenomen care afectează uh, în mod negativ societatea noastră nu pot găsi elemente pozitive um, ale acestei proprietăți, ale acaparării de terenuri. Este pur și simplu rău atunci când terenurile se concentrează într-o singură mână. Ați vorbit despre plățile directe și aici, bineînțeles că m-ar interesa părerea dumneavoastră. Deci, aceste plăți directe se reflectă prin uh, creșterea uh, Uh, renderelor și se retransferă către un singur proprietar. Deci acest lucru nu este în regulă. Fermierii care depind de aceste terenuri luate în arendă um, nu profită de fondurile europene pentru că le trimit, le transferă mai departe proprietarilor de drept. Cât credeți că din plățile directe ajung la uh, arenda și cât ajung la cei investitori care au cumpărat terenurile. Da, vă mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu și trebuie să constat în acest context al acaparării terenurilor, pentru mulți este un fenomen care poate se petrece în Asia sau în Africa, dar care în Europa nu constituia un subiect de dezbătut. Dacă ne uităm la agenda europeană, ei bine, fenomenul nu este inclus. Acapararea de terenuri este acum un subiect european și vedem uh, în acest studiu că este o nevoie de acțiune în domeniu. Datele sunt destul de subțiri deocamdată și pot să vă dau dreptate că avem nevoie mai întâi de toate de transparență. Este clar că trebuie să știm exact cine deține terenurile în fiecare stat membru. Apoi a doua chestiune delicată, cum vom reacționa, și ați vorbit despre asta, atunci când uh, holdingurile cumpără terenuri nu pentru a le cultiva, ci pentru a obține profituri. Cum uh, ne asigurăm că terenurile rămân la fermierii care vor să le cultive și care nu le văd doar ca pe un uh, factor de investiție? Ați vorbit de Ungaria și Polonia, țări în care prin uh, acei intermediari de paie se cumpără terenuri. Aici Uniunea Europeană ar trebui să intervină, dar uh, noi uh, nu suntem consecvenți în acest sens. Cum se poate interveni? Ar fi întrebarea mea. Deci e o nevoie crescută de informații suplimentare. Cum se derulează procedurile? Cât de mari sunt amenințările și cum putem interveni politic împotriva fenomenului? A spus că uh, nu mai este o chestiune care rămâne la nivel național și eu, spun, eu întăresc această opinie și spun că da, este o chestiune europeană pentru că procesul se accelerează, fenomenul respectiv. Dacă nu vom uh, revizui plățile directe, de exemplu, mi-aduc aminte problemele legate de aceste plăți, um, practic Comisia a propus uh, un plafon de 300 de mii, apoi s-a vorbit de 350 de mii. Trebuie să reluăm acest subiect, această dezbatere. Um, practic noi promovăm fenomenul prin aceste plăți directe, dacă nu le plafonăm, pentru că altfel vor, vor profita tot uh, acele întreprinderi mari. Și a sugera, și rog și celelalte grupuri politice să preia subiectul pe agendele lor și ar trebui să stăm de vorbă și să ne gândim dacă nu cumva facem un raport din proprie inițiativă, tocmai pentru a include subiectul pe agenda politică. Grupul nostru politic ar susține un astfel de demers, pentru că studiul conține date atât de interesante încât eu cred că ar trebui să-l includem pe agenda politică printr-un raport de proprie inițiativă. Mulțumesc. Pani posul Hoibuș. Domnul, doamna Holbuș. Da, mulțumesc. M-a bucurat foarte mult să aud acest, să ascult această prezentare. Ați vorbit probleme, despre probleme diferite și ați încercat uh, să elaborați și câteva recomandări pentru Uniunea Europeană. Opțiunile noastre sunt uh, prezentate de asemenea. Uh, până la urmă, Uniunea Europeană nu are acces direct la reglementări în acest domeniu, dar dacă privim chestiunea din punctul de vedere al mediului, al coerenței teritoriale, ei bine, um, observăm că sunt lacune și vă mulțumesc pentru că ni le-ați arătat. Trebuie să găsim un cadru în care noi uh, să abordăm problema la nivel european. Am mai multe întrebări, dar m-aș limita să vă adresez doar două sau trei. Ați vorbit despre posibilitățile, posibilitățile de acțiune, ați vorbit despre acele linii directoare, despre orientări și de aceea v-aș întreba, v-ați gândit sau v-a spus întrebarea cât de cunoscute sunt aceste recomandări sau linii directoare în Europa. Eu cred că mai puțin. Sunt 125 de state care au semnat lista cu liniile directoare, dar uh, m-aș, uh, m-ar surprinde să văd că le și pun în aplicare. Apoi, aveți o bază de date acea matrice, acel land matrix. Și aici e vorba despre 4,3 milioane de hectare de terenuri. Și, dar cred că Ucraina și Rusia au fost incluse în statistică. Dar, în principiu, se obțin date diferite sau conflictuale. Așa ați spus și că lipsesc informații solide. Ce m-ar interesa aici? V-ați uitat și la o evoluție în timp? ați constatat că cumva că după criza financiară fenomenul a luat o amplare, că acapararea de terenuri a crescut sau uh, a fost o evoluție constantă în ultimii 10-15 ani? Și ultima întrebare, ați uh, vorbit despre distribuție. Ați vorbit cât la sută dintre ferme dețin cât la sută din uh, terenuri. 3% din ferme dețin 50% din terenuri. Cum, care este structura acestor întreprinderi, acestor 3%? Sunt holdinguri agrare sau sunt investitori europeni? Aveți date cu privire la aceste ferme sau sunt mai degrabă estimări? Mă opresc aici și poate că vă voi pune celelalte întrebări uh, mai târziu, între patru ochi. Domnul Des, mulțumesc pentru informații este un subiect uh, de care trebuie să ne ocupăm mai mult. Știți care sunt consecințele celei mai mari acapărări din Europa? Și anume socialismul. Socialismul care uh, a expropriat țăranii. Și astăzi mai suferim <laughs> în urma socialismului. Consecințele se resimt și azi. Noi avem o lege specială în Germania, o lege cu privire la tranzacțiile de terenuri. Și totuși, această lege nu poate împiedica concentrarea de terenuri. Sunt câteva întreprinderi, de exemplu Mecklenburg-Vorpommern, care dețin toate terenurile. Deci, ă, problema trebuie privită din mai multe perspective. Mă sperie puțin ceea ce ați spus, faptul că în România sunt întreprinderi de până la 5.000 de euro care nu primesc bani. Dar aici trebuie să fie intervenit guvernul României. Pentru că la noi primesc și întreprinderile mici plăți compensatorii și ca, cred că asta e și ideea. În Germania am hotărât că uh, întreprinderii de până la 30.000 de hectare, hectare primesc aceste întreprinderi, aceste subvenții. Există subvenții de uh, 2000 de euro suplimentare care uh, au consecințe pozitive pentru agricultură. În Bavaria, întreprinderile mici sunt preponderente. Am fost și în Turingia de curând, acolo ne-am uitat la o fermă de lapte cu 800 de vaci pe o suprafață de 3500 de hectare. Dar acum, dacă văd că sunt 261 de proprietari care au construit uh, o fermă, atunci înseamnă că fiecare proprietar nu are, sau unui proprietar îi revin nu mai mult de trei vaci. Deci, nu este o fermă mare, de, ci este o fermă care aparține celor 261 de fermieri și atunci trebuie inclusă în altă categorie de fermă. Știu totodată că dacă vom introduce plafoane, și s-a dezbătut acest lucru atunci când s-a vorbit despre PAC. Noi uh, am pledat pentru evitarea acestor plafoane, pentru că, până la urmă, se pot păcăli plafoanele prin împărțirea acestor ferme în mai multe ferme mai mici. Deci, dacă se includ, dacă se impun plafoanele, tot nu se obține nimic. Și apoi uh, acea, acel observator cum vă gândiți că va arăta? În principiu, eu uh, sunt împotriva înființării unor noi instituții. Până la urmă, put- există uh, un for care se ocupă de acest lucru și, într-adevăr, eu mă gândesc că la nivel european am putea urmări evoluția acestui fenomen. Noi putem urmări evoluția din statele membre și putem uh, fi la curent cu situația actuală atunci când practic se acaparează terenuri mari, bineînțeles că nu este în interesul evoluției bune în Europa. Ja bym miał prośbę, abyście się Państwo może nawet w trakcie odnieśli do tego problemu. Am o mică întrebare. Aș dori să vorbim despre problema din România, pentru că nu sunt foarte convins că micile exploatații chiar sunt excluse de la plăți. Mi se pare că ce ați spus uh, deformează puțin viziunea pe care o avem. Domnul Buda. Și apoi domnul Tarabela. Foarte mult și să mă oferiți ocazia să discut despre subiectul legat de plățile directe din România. Nu, micile exploatații primesc, slowly, slowly. micile exploatații primesc uh, subvenții în, în România fără niciun fel de problemă, însă fenomenul de care, uh, mă rog, vorbitorii ne-au explicat legat de concentrarea um, terenurilor în mâna unor mari latifundiari, da, este corectă, și nu doar avem, uh, mă rog, uh, din Liban, ci avem din, poate din întreaga lume și cred că marea problemă pe care noi o avem aici este legată de ceea ce înseamnă destinația plăților directe. Pentru că plățile directe, de fapt, nu mai ajung la micii fermieri, cei care ar trebui să fie adevărații beneficiari de aceste plăți, și ele ajung, de fapt, în mâna unor uh, latifundiari și aici cred că va trebui să avem în vedere uh, o politică la nivel european în ceea ce privește piața funciară. Nu putem să o lăsăm totuși uh, de izbeliște și oricât de dificil ar fi, oricât uh, uh, de greu ar fi, cred că va trebui să cunoască o reglementare în, în viitor apropiat, pentru că altfel, repet, uh, de fapt ne furăm căciula. Noi dăm plăți directe pentru a stimula uh, fermierii, fermierii mici, ca să, mă rog, conservăm, să spunem așa, micile gospodării, micile gospodării sau micile sau marile gospodării, dar de fapt ele ajung în altă parte. De aceea cred că sub acest aspect, da, trebuie să acționăm uh, de îndată de la nivelul uh, Parlamentului European. Mulțumesc. Okay, z tego wynika, że drobni rolnicy otrzymują dopłaty. <clears throat> Dacă am înțeles bine, micii exploatatori primesc ajutoare, primesc plăți. Acum are cuvântul domnul Tarabela. Merci, président. Ça m'excitait beaucoup de répondre. Mulțumesc, domnule președinte. Ar fi interesat să răspund imediat după domnul Des că dacă în 45 Europa ar fi fost tăiată în două, pe de o parte, e clar, comunismul a acaparat terenuri, dar astăzi realitatea Europei, care e Europa reunificată și cu atât mai bine Europa democratică și realitatea e un capitalism fără limite sălbatic. E adevărat în Africa, în Asia, în America de Sud și iată e uh, adevărat și în Europa. Nu scăpăm regulii. Și problema se pune în România pentru că această țară în următorii ani va constata o creștere mare a productivității sale cu niște terenuri extinse și fertile Și aceasta va aduce fericirea marilor investitori și asta în detrimentul tocmai a micilor fermieri. E adevărat și în țara mea, în Belgia, când un mic fermier astăzi uh, se oprește în activitate, terenurile sunt răvnite adesea de vecini, dar tot mai mult și de societăți agroindustriale care nu mai sunt niște structuri agricole la dimensiune umană. De unde întrebarea mea foarte simplă Uh, domnul Păș a abordat-o. Există un mecanism interesant de redistribuire a ajutoarelor. Plafonarea n-a fost un succes, dar îmi amintesc uh, un amendament pe care l-am propus cu uh, Verdi, un plafon la 200.000 de euro cu degresivitate, dar acest amendament a fost respins în plenar cu două voturi doar împotriva, cu diferență de două voturi împotriva. Acum, dincolo de redistribuire, nu credeți cumva că într-un moment în care piețele sunt dreptul sălbatice, nimeni nu mai vrea nicio reglementare, se abandonează orice regulare, uh, s-a abandonat uh, în sectorul laptelui, al zahărului, se va întâmpla peste 2 ani. Ce se va întâmpla apoi? Volatilitatea cursurilor e mult prea mare, e un dușman al investitorului în agricultură. Și atunci toate aceste fenomene nu ar trebui oare compensate printr-o uh, finanțare contra, ci prețul uh, la tona de grâu e undeva la 250 de euro și nu servește la nimic să oferim ajutoare suplimentare. În 2010 era altceva. Nu e cazul să oferim ajutoare europene unor piețe care funcționează acum uh, am putea, poate, uh, ajuta sectoarele afectate, cum e laptele în acest moment. Deci, un sprijin contraciclic și uh, dacă aveți date, uh, de exemplu, cu ce se întâmplă cu mari producători ca Brazilia sau Statele Unite care de, de, decupează pe care le oferă. Ar trebui uh, să intervină decuplarea și nu facem astăzi decât să punem în dificultate micii producători. Trebuie să ne gândim la mijloace alternative. Mulțumesc. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Nie ograniczałem wypowiedzi. Bo... Mulțumesc, pune președintele. Nu am introdus deocamdată o limită de timp pentru intervențiile dumneavoastră, pentru că avem ceva timp la dispoziție, dar aș dori totuși să nu depășiți două minute, mai degrabă două minute decât trei. Vă rog. Odnieść się do wypowiedzi pani, pani Kej, która... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la cele spuse de doamna Kay, întrucât a menționat cumpărările de terenuri ilegale din Polonia. E adevărat că în Polonia avem o lege potrivit căreia e protejat accesul la terenurile poloneze vis-a-vis -vis de străini. Însă, în ciuda acestei legi, ați văzut, există mulți actori străini care cumpără terenuri la noi uh, prin uh, companii sau persoane care i-a cooperat. vorbit de 200.000 de hectare și ați spus că acest fenomen atinge în special vestul Poloniei. Aș dori să ne indicați care au fost sursele, datele care v-au permis să stabiliți aceste statistici în fiecare an. Parlamentul polonez abordează această temă, de asemenea, ministrul afacerilor externe prezintă un raport ce privește cumpărarea de terenuri de către străini în Polonia și trebuie să vă spun că ori de câte ori ascult, urmăresc acest raport, ministrul indică doar câteva sute de hectare, iar dumneavoastră vorbiți acum de 200 de mii de hectare. Deci, Uh, cum ați ajuns la aceste cifre? Mulțumesc! Da M-am uitat la datele din studiu și nu văd nici un fel de date despre Croația. De aceea mă interesează foarte mult să aflu când veți pune la dispoziție date despre Croația. La dispoziție, uh, um, Croația fiind membru UE de 2 ani. Întrebările care s-au pus uh, sunt întrebări la care ar trebui să răspundă guvernele naționale, pentru că ele sunt cele care administrează zona funciară. În uh, Croația a existat o fază de tranziție de la statul socialist, sistemul socialist, a existat o legislație care a reîmproprietărit micile ferme. Dar problema în prezent este că micile ferme nu au reușit să se susțină economic. Programele economice au fost baza uh, redistribuirii după această fază de tranziție. Și e clar că întreprinderile mari se descurcă mult mai bine decât cele uh, familiale. Dar acum uh, s-au, înfi, înființat evident și filiale ale întreprinderilor mari, pur și simplu o filială a preluat sectorul de vite, de exemplu, și e altă fermă um, cerealele, să zicem. Deci, practic, s-au, uh, s-au păcălit sistemele și uh, uh, evident că fenomenul de concentrare s-a adâncit. Iar la nivel european, cumva, trebuie să definim dacă PAC vrea să se definească prin acele ferme mici, familiale. Dacă vrem să menținem sistemul, atunci trebuie să sprijinim statele pentru că altfel familiile nu vor mai reuși să subziste uh, în, uh, prin fermele lor, prin activitatea lor. Nu numai uh, biodiversitatea, deci biodiversitatea nu este prioritatea unui mic fermier. El trebuie să se întrețină, să se hrănească și doar el asigură continuitatea activității în zonele rurale. De aceea el trebuie sprijinit la, uh, în activitatea de cultivare a terenurilor. Practic, asta este problema. Fermele mici nu mai reușesc să subziste pentru că nu sunt sprijinite îndeajuns. Și asta e și întrebarea în Croația. Dacă vom primi întreprinderile mari, străine, sau dacă ne dorim întreprinderi croate. Până la urmă, nu este esențial. Problema esențială este că dispar cele mici. Domnule președinte, mulțumesc. Vă mulțumesc la rândul pentru prezentarea studiului care reprezintă un prim pas. Eu de 35 de ani sunt fermier și știu că au existat aceste modificări structurale din totdeauna și sunt și necesare. Cu 30 de ani în urmă aveam 18 hectare, acum cultivăm pe 70. Vă rog? Până la urmă, o familie... Ce s-a întâmplat? Nu este traducere? E regulă? Bun, deci o familie trebuie să poată obține venituri și de aceea trebuie să crească fermele. De aceea este nevoie de o revizuire. Avem o lege în Germania mai, cu privire la arendă, la distribuirea terenurilor și așa mai departe. Din păcate, aceste legi nu reușesc să evite dezechilibrele. Pentru mine este important că s-a făcut un prim pas, dar eu zic că ar trebui să solicităm ca la Digi Agri să se sondeze părerile celor 28 de state membre. Fără aceste informații de bază și fără o analiză profundă a situației din fiecare stat membru, nu putem interveni. În Germania, fermele mici sunt sprijinite, dar în alte țări există prime sau subvenții condiționate, cuplate în anumite cazuri nu se mai pune în practică PAC. Deci, noi trebuie însă să protejăm protecția micilor fermieri. Asta este important pentru mine. Trebuie să comparăm diferitele informații cu privire la situația legală, cu situația sistemelor de arendă. Deci toate aceste informații sunt necesare pentru a trage concluziile necesare. Abia atunci când vom rezolva această problemă, vom putea discuta pe baza unor fapte și vom putea deveni activi la nivel european. Pan de Delano. Oui, président, euh, je suis euh, très heureux de, de... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să asist la această dezbatere Cred că astăzi trebuie să continuăm să reflectăm pe această temă, pentru că viitorul Uniunii Europene depinde de aceasta, în special echilibrul său teritorial. Dar e vorba și de viitorul agriculturii, al lumii rurale. Și cred că evoluția către concentrare e un fenomen, din păcate, natural, dar care trebuie combătut. Aceste concentrări participă uh, la fenomenul de deșertificare rurală Trebuie să păstrăm lumea rurală vie dacă pierdem locuri de muncă prin concentrare. Vom avea tot mai puțin vecini la țară, cu siguranță mai multe hectare, dar tot mai puțin oameni, tot mai puțin vecini. Deci această concentrare trebuie evitată. În momentul în care cineva își cedează exploatația, are nevoie de bani cu acei bani se va descurca la pensie cum ar veni. Cel puțin e formula utilizată în Franța. Ori trebuie să permitem uh, celor care cedează o exploatație să o facă către tineri fermieri care să mențină în viață ferma uh, pe uh, principiile ruralității. Câteva întrebări în ce privește studiul. 1. S-a analizat impactul constructibilității terenurilor agricole. Terenurile agricole adesea uh, trec în terenuri pentru construcții, uh, în special în zonele suburbane. O a doua întrebare. Ați analizat oare impactul uh, împăduririi anumitor zone agricole? Uh, E și acesta un fenomen natural. Terenuri care nu sunt suficient exploatate din punct de vedere agricol ajung să fie cuprinse de păduri. Bardzo dziękuję. Ja zawsze kiedy się zastanawiam nad... Mulțumim. Când mă gândesc la această temă concentrării terenurilor, mă gândesc la modelul agricol european și mă întreb care mai e competitivitatea agriculturii europene la scară mondială. To są bardzo ciekawe informacje. Myślę, że problem jest tak duży, że powinniśmy przy... Mulțumim, domnule președinte. Informațiile pe care le-am auzit sunt foarte importante. Din punctul meu de vedere, e o problemă de anvergură și ar trebui să elaborăm poate un raport din proprie inițiativă. În Polonia, ne confruntăm cu probleme mari. De câțiva ani, polonezii se tem realmente de aceste practici de acaparare a terenurilor. De la 1 ianuarie 2016, terenurile poloneze nu vor fi oare cumpărate în masă de către străini? E întrebarea pe care noi nu punem. Și e realmente o problemă socială, o problemă cheie dincolo de studiile în întreaga Uniune Europeană care se referă la schimbarea de structura proprietății, trebuie să ținem seama și de problematica specifică din estul Europei, pentru că la noi terenurile sunt mai ieftine decât în vest, decât în Occident și acest lucru atrage în mod natural investitorii, dar populația locală ar dori să poată să păstreze aceste terenuri și să se asigure că acest bun național va fi protejat împotriva acapărării de către străini. Iată de ce v-aș propune să elaborăm noi un raport din propria inițiativă. Și încă o întrebare. Aș dori să cunosc și eu sursa informațiilor care v-a permis uh, să uh, dați cifrele pe care le-ați dat în ce privește acapararea terenurilor în Polonia. Domnul Andrie, acum. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu doresc să mulțumesc celor doi invitați. Pentru că ei ne-au prezentat care e rezultatul politicilor noastre publice în domeniul agriculturii și mai ales limitele. Colegii de stânga sunt de acord uh, cu mine pentru a elabora un raport de proprie inițiativă în ce privește reforma PAC 2020 pentru a nu aștepta raportul la uh, mijloc de parcurs. Trebuie să avem o abordare holistică a politicii publice în agricultură, dincolo de problema funciară. Mai mulți colegi au uh, citat volatilitatea prețurilor, când politica publică nu răspunde la problema ocupării, când nu răspunde la probleme de agronomie și ieri am văzut asta cu OMG-urile, nu putem înțelege care pertinența sau eficacitatea politicii publice deja implementate. Și e adevărat că atunci când politica publică uh, pune în lucru ajutoare directe decuplate, uh, nu putem să nu ne așteptăm să vină mari exploatatori străini care să acapereze terenuri uriașe. Practic, uh, oferim la chei aceste terenuri unor mari investitori care îi vor exploata pe micii proprietari și uh, aceste multinaționale nu sunt preocupate de agronomie sau altceva, ci urmăresc să-și uh, dezvolte propriile interese, să câștige cât mai mulți bani. Și nu mai putem permite ca o astfel de politică publică să perdureze uh, avantajându-i tot pe cei mari împotriva celor mici. Și sunt și eu foarte curios să cunosc sursa elementelor uh, pe care le-ați citat pentru că avem nevoie de o reflexie de profunzime asupra PAC. Apoi, în ce privește ocuparea și teritoriul, e adevărat că atunci când există concentrare, este ea identică în toate teritoriile, pentru că politicile noastre publice au uh, golit practic de populație anumite teritorii, de exemplu Piemontului doar. Uh, E adevărat asta peste tot. Domnule președinte, sunt de acord cu necesitatea unui raport din proprie inițiativă și asta cât mai urgent pentru a aborda temele de fond în ce privește PAC după 2020. Domnul Rebega acum. Mulțumesc mult, domnule președinte. <clears throat> Într-adevăr, uh, acest proiect este un proiect uh, care trebuie să ne dea de gândit și inițiativa este foarte bună. Numai că trebuie să avem în vedere, așa cum toți vorbitorii au adus în discuție uh, referințele care stau la baza acestor, uh, acestor date pe care dumneavoastră le prezentați. Și spun aici uh, acest lucru pentru că regăsesc la referințe, la documentele academice și instituționale, un, un articol dintr-un ziar care de fapt este un, un interviu acordat de Ministrul Agriculturii. Cred că important ar fi ca instituțiile care se ocupă de aceste lucruri uh, în, uh, țări, uh, în statele membre ar trebui să vă sau să aveți contact cu ele, să luați cele mai bune informații. Astfel, dacă cităm articole din ziar, s-ar putea să ducem discuția într-o altă direcție. Pe de altă parte, așa cum ați dus-o și domnul Des, era chiar într într-o confuzie, că fermierii români eh, nu primesc eh, subvenție. Toți fermierii români primesc subvenție începând cu 0,3 eh, hectare. Deci e foarte clar că nu există diferențiere între fermierii din România sau fermierii din altă țară. Pe de altă parte, începând cu, acest, cu noul program de, național de dezvoltare rurală, mai mult de atât, fermierii micii fermieri primesc și o plată suplimentară, tocmai în, încerca, în, în dorința de a le permite să poată să producă pentru, pentru piață. Uh, m-ar interesa în momentul de față și este foarte important pentru noi, cred, pentru toți, dacă cineva de la Comisie are un punct de vedere pe acest uh, raport, ca să știm care este poziționarea Comisiei. Este cineva de la Comisie? Dacă nu, ar fi important să știm și punctul de vedere al Comisiei. Uh, pe de altă parte, <clears throat> cred că important în ceea ce dumneavoastră faceți ca și cercetare ar fi să ne spuneți exact și care ar fi soluțiile uh, din punct de vedere statistic, adică să reușim să nu permitem străinilor străinilor să ne acapareze terenul. Adică noi ce trebuie să facem? Să le permitem fermierilor locali să aibă posibilitatea să achiziționeze terenurile. Deci cred că în momentul de față statele membre joacă un rol și mai important în acest lucru. De aceea cred că uh, proiectul este foarte bun, susțin uh, un proiect de inițiativă, așa cum toți colegii l-au susținut, dar cred că e foarte important să avem referințele exacte de la instituțiile abilitate. Mulțumesc. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Reconnaissance en arrivant Rezultatele sunt într-adevăr foarte interesante. Însă, mi se pare că tema funciară e ceva mai complexă decât ce vorbim noi aici. De ce vorbim practic? De exploatarea terenurilor agricole sau de proprietatea asupra terenurilor agricole? Vă reamintesc, ocuparea solului, domeniul funciar, e de competența statelor membre și că în fiecare stat membru legile și regulamentele variază, ele nu sunt analizate în acest document. Vă dau exemplu Franței atunci când agricultorii erau uh, proprietarii terenurilor pe care le exploata la sfârșitul al doilea război mondial, acum sunt proprietari mai puțin de 15% din terenurile pe care le exploatează. În ultimii 30 de ani au existat diverse legi care au încercat uh, să împiedice concentrarea, care au încercat să mențină cadrul social, să succesul nu a intervenit. Însă formele de societăți, de cooperative, pot avea forme multiple. Uh, care e structura acționariatului în exploatațiile agricole. Vorbim de 3, 5, 6 agricultori sau familii care împreună exploatează un teren ceva mai mare. E ceea ce se numește în Franța grupările de exploatație agricole. Sau e o societate de tip capitalist care nu are nimic de a face cu exploatația agricolă. Cred că și aici ar trebui să intrăm în detalii, nuanțe mai subtile. Apoi o altă noțiune de care trebuie să ținem seama despre ce terenuri vorbim eu unul vin dintr-un departament de munte, unde mica productivitatea terenurilor și faptul că doar trei luni pe an pot fi exploatate anumite terenuri, fac că familiile au dispus întotdeauna de mari suprafețe de teren, uh, mici suprafețe în vale și mari suprafețe pe munte. Oare aceste hectare de teren au aceeași valoare ca și terenurile din bazinul parizian? Ei bine, nu. Deci cred că trebuie mers mai în detaliu în aceste studii să diferențiem cadrele juridice, pe de-o parte, cadrele sociale, societare și valoarea agronomică a terenurilor. În fine, așa cum s-a mai spus deja, în ce fel Uh, abordăm uh, tema presiunii urbane în Franța, 100 de departamente. În ultimii 40 de ani, Franța a pierdut echivalentul unui departament din cauza presiunii urbanizării și a mai pierdut ca suprafață, asta la fiecare 10 ani, a mai pierdut și echivalentul unei uh, suprafețe unui departament din cauza avansării pădurii. E bine, toate acestea sunt teme ce trebuie să evocate și avem nevoie de o abordare holistică care să cuprindă toate aspectele și să nu vorbim doar de stricta distribuirea ajutoarelor PAC, care e doar un factor printre mulți alții. Mulțumesc. Dziękuję pan poseł Dorfman. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea, dezbaterea mă surprinde oarecum. Cred că dacă ne uităm la evoluțiile uh, terenurilor în Europa, cred că e cumva pripit să vorbim despre acaparare. Până la urmă există situații care intră în această categorie, dar există și tranzacții care pur și simplu au ca scop mărirea unor ferme familiale, la fel cum a spus colegul din România mai devreme. Eu vin din Italia și în Italia sunt uh, fermieri care au uh, cumpărat ferme din România tocmai pentru a se întreține până la urmă. Asta este acaparare? E ceva rău? Cum s-a spus la începutul dezbaterii, s-a spus că orice tranzacție este rea. Dar totuși, până la urmă, există uh, libertatea de bunuri și de investiții care reprezintă un drept fundamental în Europa. Bine, există acele uh, contracte de buzunar în Ungaria, dar asta doar pentru că nu există altă formă de achiziție. Însă ceea ce este interesant în acest studiu și aici vă dau dreptate, consecințele politicii noastre agrare asupra concentrării trebuie verificate. Și există date, am putea să le analizăm și în Italia, care sunt aceste uh, prime 3% din ferme care primesc 50% din subvenție? Astea de obicei nu sunt, aceștia nu sunt fermieri, ci de obicei sunt investitori care n-au nici înclin, nici în mânecă cu agricultura. Cu siguranță că um, e destul de greu uh, pe piețele financiare din prezent să obții un randament ridicat și atunci investitorii se orientează către aceste achiziții. Din păcate, noi prin politica noastră agrară ne asigurăm, le asigurăm investitorilor o siguranță a investițiilor lor tocmai în acest domeniu funciar. jedno słowo komentarza. W Polsce. Președintele, aș dori să fac câteva observații cu privire la ceea ce am auzit. În Polonia, persoane din, uh, din uh, țările de jos au uh, cumpărat 150 de hectare aceste persoană, dacă chiar trăiesc în uh, Polonia și lucrează acolo, noi, ei, noi considerăm că ei sunt bineveniți. Sunt uh, o adăugire pozitivă la peisajul nostru, dar au existat cazuri în care persoana respectivă nu era activă. Domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, proprietatea este importantă. Bineînțeles, din punct de vedere al politicilor sociale. Karl Marx a spus că proprietatea îți uh, porcește caracterul. Dar mă gândesc că um, societatea se și stabilizează prin această distribuție a proprietății, dar trebuie să fie dreaptă. Terenurile agricole reprezintă o formă specială de proprietate și trebuie să ne ocupăm și de evoluțiile istorice, să ne raportăm la ele. Bineînțeles, plățile directe nu pot fi considerate țapii spășitori mereu. În Germania nici mai sunt așa importante plățile directe. Se cumpără terenuri indiferent de pretențiile pe care le au și de drepturile pe care le au la aceste plăți directe. Deci, așa ca, ca idee. Trei lucruri mi-am notat. În primul rând, sunt foarte recunoscător că există acest studiu. Mai avem nevoie de analize suplimentare și atunci când facem analize, avem nevoie și de principii care să stea la baza acestor analize. Pentru că vedem că datele câteodată sunt contradictorii. Poate că sunt doar 5% din uh, pretențiile la uh, plăți directe și așa mai departe, sau 3% sau... Deci trebuie să elaborăm împreună cu statele membre un sistem care să aibă ca rezultat date comparabile, pentru că eu cred că acum datele nu sunt comparabile și să aș propune uh, direcțiunea generală ca uh, for de monitorizare. Trebuie definit iară ce înseamnă mic sau mare, rolul competiției iar este important și apoi trebuie să ajungem la concluzia cu privire la ce poate face uh, Europa în acest concert. Proprietatea e importantă, Terenurile sunt o formă specială de proprietate și de aceea trebuie să ne ocupăm în mod intens de acest capitol atunci când vine vorba de uh, un raport din proprie inițiativă, uh, eu l-aș susține și am avea și ocazia să vorbim în plen despre asta. Pan eu Ianus Buciorowski. Următorul vorbitor. Domnul Wojciechowski. Materii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, document, pentru prezentarea acestui studiu care uh, se potrivește cu informațiile și observațiile pe care le avem noi din Polonia, dar și din alte țări. Aș dori să revin asupra problemei concentrării terenurilor. Care sunt uh, efectele acestui fenomen? Care este beneficiul de a avea exploatații din ce în ce mai mari? Am făcut o călătorie de studiu în Finlanda și acolo am aflat uh, de la Ministerul Agriculturii că există date. În 1990 erau 130.000 de exploatații. Cele mai multe erau în jurul la 17 hectare și venitul era de 1,6 miliarde de euro. În momentul de față există doar 54.000 de exploatații, iar veniturile au scăzut la 500 de, mii de, 500 de milioane de euro. Aceste exploatații concentrate aduc un, re, un venit mai mic decât totalitatea exploatațiilor mici. Deci, de ce este nevoie să concentrăm terenurile, la urma urmei? Pentru că producția nu este aceeași, nu se produce mai mult. Din potrivă, facem totul pentru a limita producția agricolă. Nu văd de ce politica agricolă a Uniunii Europene ar trebui să permită concentrarea de terenuri. Este împotriva intereselor agricultorilor și este împotriva grijii pe care trebuie să o purtăm mediului. Deci trebuie să ne gândim mai în profunzime ce fel de agricultură ne dorim. Firește, există diferențe între uh, statele membre, dar trebuie să creăm condiții favorabile pentru micile exploatații și pentru fermele de familie, pentru că acestea să poată funcționa. Și mai am ceva de spus, domnule președinte. Avem o problemă foarte mare cu inegalitatea în interiorul Uniunii Europene. Mă refer aici la concurență. Practic există o falie. Avem o Europa foarte bogată în vest și o Europa foarte săracă în est. Trebuie deci să găsim soluții care să ne permită să protejăm, să-i protejăm pe agricultori din uh, noile state membre. Dacă vom deschide piața funciară și dacă aceasta va fi liberalizată, micii agricultori nu vor mai avea nicio șansă. Președintele, am o mică observație. Dimensiunea micilor exploatații variază și aici trebuie să ne punem întrebări, să facem diferențierea. Благодаря, господин председател. Нека да започна от там, че изследването наистина е много важно, тъй като земеделските... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a spune că acest studiu este foarte important, pentru că terenurile agricole reprezintă baza a tot ceea ce se întâmplă în Ministerul Agriculturii, care este instituția care trebuie să garanteze um, dreptatea socială. Investitorii țintesc profiturile. De aceea ei acaparează terenuri pentru a obține un randament. Dar ce se întâmplă cu terenurile degradate, unde există un fenomen de eroziune? De aceea sunt de părere că trebuie să elaborăm un raport de inițiativă pentru a reuși să oferim și recomandări. Poate că ar trebui să comparăm exemplele de bune practici din toate statele membre. În Bulgaria există o politică care vizează aceste terenuri degradate, afectate de eroziune. Agricultura care include mai mulți oameni, uh, oferă viață și uh, condiții de trai populației, pentru că terenurile înseamnă pâine și terenul înseamnă siguranță socială pentru cât mai mulți oameni în zonele rurale. Vrem să concentrăm agricultura pentru a garanta această siguranță. Și apoi apare problema um, acestui exod din zonele rurale. Ce se întâmplă cu plățile directe? Pentru că principiile noastre, uh, bineînțeles, vizează sprijin acordat micilor fermieri, dar de fapt investitorii mari sunt sprijiniți. Pentru că în buzunarele lor ajung până la urmă aceste plăți. Mulțumesc. Oh. Az előadó szóba hozta a magyar zsebszerződéseket, Hauslin képviselő úr pedig. Mulțumim, domnule președinte. Am auzit despre acele contracte de buzunar din Ungaria. Domnul Dorfman a protejat și el aceste, acest tip de contracte, pentru că ele sunt permise de către reglementările juridice. Aș dori să vă atrag atenția asupra următoarelor fapte. Legile din Ungaria se bazează pe sistemul danez și pe sistemul francez. Pe baza informațiilor pe care le avem referitor la aceste contracte, guvernul Ungariei a început să ia măsuri. Adevărul este că Câțiva fermieri austrieci au cumpărat terenuri în vestul Ungariei cu ajutorul acestor cumpărători falci, cumpărători de paie, care există în Ungaria. În Franța și în Danemarca există reglementări foarte bune care au fost adoptate și de către noi. Dacă sunt bune pentru ei, ar trebui să fie bune și pentru noi. Aceasta este poziția mea. Mulțumesc! Domnul Kalinowski și ultimul intervenient. Mulțumesc, domnule președinte. Studiul prezentat este foarte bun, le mulțumesc invitațiilor. Ați vorbit despre tendințele îngrijorătoare în ceea ce privește concentrarea de terenuri. De asemenea, ne-ați dat și câteva exemple de uh, achiziții speculative, fenomen care este prezent mai ales în Polonia, Ungaria, România, deci în Europa de Est. Ați vorbit despre cumpărătorii aceia de paie, cumpărătorii falși. Este vorba despre persoane care sunt cetățeni polonezi, prin urmare au dreptul de a cumpăra terenuri în Polonia. Problema însă este că acești oameni sunt finanțați din exterior. După o anumită perioadă de tranziție prin care se interzice cumpărarea terenurilor de către străini în Polonia, acești, aceste influențe externe, acești uh, actori externi vor cumpăra terenurile. După cum a spus și colegul meu din Ungaria, Ungaria avem și noi reglementări în dreptul polonez, avem și o agenție care uh, se ocupă de um, care reglementează cumpărarea și vânzarea de terenuri, avem și noi anumite praguri în ceea ce privește exploatațiile agricole. Dincolo de 300 de hectare, această agenție are uh, prioritate cu privire la cumpărarea terenurilor. atunci când cineva achiziționează un teren, trebuie să fie neapărat o persoană fizică. Și dacă îl cumpără o companie, dacă acest teren îl cumpără o companie, aceasta trebuie să respecte anumite reglementări care, din păcate, nu sunt complete și nici clare. Deci trebuie să ne ocupăm de aceste lacune, trebuie să punem în aplicare niște soluții care vor pune capăt speculației cu terenuri, pentru că problema e gravă. Astăzi, Comisia, care este gardianul tratatelor, ne spune că tocmai proiectele noastre de lege care doresc să protejeze terenurile uh, nu se aliniază legislației europene. Deci, noi în Parlament trebuie să ne ocupăm de această problemă, trebuie să facem apel la Comisie să-și schimbe abordarea, pentru că în momentul de față ea îi, uh, nu face decât să îi ajute pe speculatori. Și vă mulțumesc, le mulțumesc din nou invitațiilor. Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor. Digi Agri. Uh, thank you, Chairman. Uh, thank Mulțumim, domnule președinte, că ne-ați dat ocazia de uh, a face și observații pe marginea acestui studiu. Problema este mult mai amplă. Este vorba despre drepturile uh, funciare și transferul de proprietate. Este foarte complex fenomenul și este nevoie de studii mult mai aprofundate. Întâi de toate, aici competențele sunt ale statelor membre. Eforturile invitațiilor sunt binevenite, totuși raportul lor um, amestecă informații și nu oferă o înțelegere solidă asupra efectelor acestui așa zis fenomen de acaparare de terenuri. Interpretarea lor este uneori parțială, și există subiectivism împotriva schimbărilor structurale. A fost prezentat și un grafic, provine dintr-o evaluare a comisiei. Aceasta dorea să analizeze impactul um, plăților directe asupra schimbărilor structurale. S-a ajuns la o accelerare a acestor schimbări datorită cuplării plăților. Și graficul respectiv este folosit ca dovadă uh, în legătură cu efectele acaparării. Noi recunoaștem că acest termen de acaparare de terenuri este destul de contestat, nu există o definiție unică, totuși definiția pe care o dați dumneavoastră nu face decât să mărească confuzia care există deja și nu se ține cont de, uh, de context. Noi nu spunem că aceste probleme nu sunt grave. Există două studii de impact Există analize în cadrul acestor studii, analize aprofundate și există studii pe care le-am comandat și în afara, um, și în afara acestor, acestora două pe care le-am citat. Ați folosit exemple locale și nu ați dat dovezi cu privire la, um, uh, la surse. Ați vorbit despre 167.000 de hectare, ați vorbit despre cazurile anumitor strate, state membre. Dacă ați demonstrat ceva, asta este că uh, fenomenul acesta este marginal în Europa pentru că suprafața pe care ați vehiculat-o dumneavoastră este 0,1% practic. Și orice estimați dumneavoastră deasupra nu are cum să fie cu mult mai mult. În plus, analiza concentrării se referă doar la fermele mai mari de 100 de hectare. Acesta este un prag foarte arbitrar și nu poate fi luată în calcul aceeași suprafață pentru toate tipurile de recolte și toate tipurile de exploatații. Argumentul că concentrarea și acapararea sunt legate nu este aprofundat și nu este explicat suficient, nu se face nicio trimitere uh, la factorii care influențează aceste schimbări structurale, care duc la creșterea suprafețelor din exploatații și nu se referă nici la alte situații în care are loc concentrarea. Trebuie ținut cont de faptul că statele membre au legislații diferite, nu doar în ceea ce privește transferul de proprietate, ci și moștenirile. Având în vedere că proprietatea este ceea ce este, arendarea în Uniunea Europeană este, la 18, este de la 18 la 20%. Uneori se face confuzie în studiul dumneavoastră uh, între uh, plățile pe care le primesc beneficiarii și subsidiile, uh, subvențiile de la Uniunea Europeană. Trebuie să ținem cont și de structura existentă, uh, structura funciară existentă. Nu este același lucru să bazăm, uh, să legăm plățile de producția din trecut Uh, sau de suprafața terenurilor, așa cum se face acum. Dacă se face așa, întotdeauna va exista o distribuție neegală a plăților, decât dacă vom ajunge în situația în care toți fermierii vor avea aceeași, aceeași, ferme de aceeași mărime, ceea ce nu este realist. În ceea ce privește legătura între agribusiness, concentrare lanțul alimentar și acaparare, aici nu dați nicio dovadă și asta este un, ăsta este un domeniu care ar uh, merita mai multă atenție, mai ales că se amestecă diferite politici ale Uniunii Europene. Productivitatea și uh, depopularea rurală, aici uh, nu am văzut legătura cu ce ați spus dumneavoastră. În ceea ce privește recomandările, Ați avut un diapozitiv cu cinci elemente deja existente în PAC. Putem să discutăm uh, foarte mult cu privire la ceea ce este în legislație și ceea ce este implementat pe de altă parte. Trebuie să vedem care este prioritatea noastră. Utilizarea terenurilor și schimbarea utilizării terenurilor este, ar trebui să fie principalul nostru, principala noastră prioritate. Pe asta ar trebui să ne concentrăm. Trebuie să ținem cont de asemenea și de transferul de capital pentru terenurile cumpărate. Terenul este un mijloc fix de producție și tocmai de aceea reprezintă mai bine de două treimi din uh, activele unei ferme. Aici întrebarea este, putem să gestionăm aceste eșecuri ale pieței prin politici după ce acestea au avut loc? Sau încercăm să le anticipăm restricționând, limitând transferul de capital, așa cum ați propus dumneavoastră, lucru care va duce la eșecuri de politică și nu va corecta nimic. S-au propus de asemenea sprijinul contraciclic. Acesta a fost folosit în mod extins în Statele Unite și am văzut care sunt rezultatele mai ales în ceea ce privește distribuirea terenurilor, distribuția terenurilor, concentrarea de terenuri, um, impactul volatilității asupra agricultorilor, pentru că singura variabilă uh, pe care trebuie să, să o ia în seamă agricultorii este vremea. Să vedem ce se întâmplă în sectorul produselor uh, lactate un astfel de sprijin contraciclic nu este necesar acolo, pentru că persoanele care chiar ar avea nevoie nu ar primi subvenții. Cred că aceste probleme trebuie să fie în centrul dezbaterii pentru ca noi să ajungem la concluziile care, uh, de care este nevoie. Trebuie să intrăm în detalii și trebuie să analizăm contextul de la caz la caz. În curând vom avea un nou uh, un nou studiu al Eurostat care ne va permite să analizăm schimbările care au avut uh, loc în ultimii cinci ani în agricultura europeană și apoi vom putea să clarificăm. Mulțumesc foarte mult. Myślę, że po pana wypowiedzi Președintele, cred că după această intervenție vom ruga Comisia să ne pregătească o notă informativă pentru această toamnă cu privire la subiectul acaparării, pentru ca noi să putem înțelege mai bine argumentele sale. Acum doresc să-i rog pe cei doi experți să, ne, să răspundă întrebărilor colegilor. Nu intrați în polegi, polemici, doar răspundeți. Mulțumesc foarte mult uh, pentru întrebări și pentru feedback-ul pe care l-am primit pentru studiul nostru. Sources of information, since there were a lot of questions. Uh... Bun. E clar că acea listă cu uh, referințe se găsește în bibliografie, dar vreau să menționez câteva surse pe care chiar le-am folosit pentru a arăta am amploarea tranzacțiilor cu terenurile în Uniunea Europeană. Mai ales două au venit din seria de studii Factor Markets, mai ales studiile din 2012 cu privire la tranzacțiile funciare și acolo sunt foarte multe amănunte cu privire la investiții investițiile străine în diferitele statele membre. De asemenea, am obținut informații dintr-un aviz de la CESE, de proprie inițiativă, și din câte am înțeles, vreți să elaborați un raport de proprie inițiativă și încuraja această idee. A Apoi un alt uh, studiu uh, din 2009 în, uh, din urma căruia am aflat că, um, care a fost suprafața acaparată în Polonia. Al treilea rând, cea a treia sursă s-a, a fost o carte pe care a publicat-o TNI în 2013. Am comandat acest uh, volum uh, de la 13 institute de cercetare, au fost organizații ale fermierilor uh, sau ONG-uri pentru drepturile omului și alte instituții. Am comandat această muncă de teren pentru a colecta date în context național, de asemenea reprezentanții ai al Parlamentului European au aflat aceste lucruri în iunie, cred, în 2013. Deci, sper că am răspuns acum la întrebarea legată de surse. Apoi, o întrebare cu privire la instrumentele sau uh, posibilitățile de a acționa împotriva fenomenului. Ce spune raportul nostru? Într-adevăr, este nevoie de acțiune la nivel european pentru a combate acapararea. Pentru că există exemple de bune practici în statele membre, de exemplu, sistemul SAFAR, din Sapart, în Franța, care reglementează aceste tranzacții. Și noi considerăm că este un exemplu bun. Dar, la nivel eu, european, e nevoie de uh, măsuri suplimentare pentru că cele existente nu sunt suficiente. Apoi, ceea ce privește regle, reglementarea sau abordarea zonei funciare este dificilă. Deci, practic, ă, pentru că trebuie să se definească exact aceste terenuri. Dacă terenurile sunt considerate agricole, atunci cad sub incidența altor ă, ă, reguli. Dacă sunt considerate spațiu de locuit, atunci se finanțează prin alt instrument, prin instrumentele fondurilor de coeziune și așa mai departe. Iar noi suntem de părere că această parcelare nu oferă o abordare holistă pe care o merită fenomenul. Am, am și de părere că uh, uh, Comisia ar trebui să emită recomandări uh, în vederea combaterii fenomenului. Este nevoie de abordări ambițioase în acest domeniu. Apoi, ce fac statele membre cu privire la aceste recomandări din domeniul funciar? Ele au jucat un rol important în parcursul negocierilor și acum uh, Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare acele recomandări. Uh, raportorul ONU competent a comentat aceste recomandări și a spus că în Europa există prezumția că recomandările sunt uh, sau că vizează statele în curs de dezvoltare. Nu știu nu știu prea multe despre evoluțiile din Europa în ceea ce privește aceste recomandări. Știu că Germania, Franța și Olanda au inițiative în acest sens. Există o platformă în Olanda care uh, pune în aplicare aceste recomandări cu privire la regimul funciar. Apoi, în ceea ce privește calendarul sau evoluția în timp a tranzacțiilor cu terenuri. Noi nu am făcut o comparație temporală, deci o comparație a evoluțiilor de la an la an. Dar există dovezi clare că tranzacțiile cu terenuri au crescut. Deci, intru acum în criză de timp, vă voi trimite la câteva capitole, pagina 21, de exemplu, din raport. Veți acolo un tabel tot de la Factor Markets. Acolo este o defalcare pe statele membre uh, pe perioada 2003-2008. Există și motive pentru care credem că au existat presiuni inflaționare care s-au răsfrâns asupra evoluției prețurilor. Au existat și crize energetice, alimentare și așa mai departe, o explozie a pieței mărfurilor toate aceste lucruri au afectat evoluția. Apoi distribuția holdingurilor. Atunci când vorbim despre gradul de acaparare, aici iarăși avem o defalcare a acestor cifre. Și aici v-aș trimite la pagina 24 a raportului conform Eurostat, a definiției fermelor mari, exploatațiilor mari, ele încep de la 100 de, de hectare, care reprezintă 0,6 din toate fermele și controlează foarte mult din uh, toate terenurile agricole. cred că mă voi opri aici, din păcate, pentru că nu mai am timp. Mulțumesc. Bon, j'ajoutais quelques éléments d'information. și eu câteva elemente de informare. S-a repetat tema datelor europene în statele membre. O problemă noastră e definirea țăranului activ, termenului activ, care a fost lăsat în seama statelor membre. Și acum situația este foarte inegală. Nu vreau să intru în toate detaliile. Știu că la nivel european, de exemplu, în România au fost aici. Studiul nostru nu a permis înțelegerea exactă a politicilor române, politicile statelor membre, politicile guvernelor vis-a-vis -vis de cele europene. Deci noi am avut doar abordare la nivelul Uniunii Europene încercăm să căutăm date care să poată fi comparabile pe de-o parte la nivel european și apoi în statele membre. Cum spuneam, definirea țăranului activ e o provocare majoră a PAC în momentul de față. Apoi, în ce privește Europa de Est, E evident că din 2004 țările Europei de Est, care aveau o anumită structură agricolă, au căpătat o structură tot mai haotică. Deci trebuie definite obiectivele politice și de a nu lăsa pieței responsabilitatea de a reorganiza acest dezastru. Un obiectiv politic bazat pe directivele funciare care au fost adoptate la FAO ar fi un răspuns, poate. Oricum, merită reflexie. Apoi, în ce privește distribuirea inegală a plăților directe, vor persista întotdeauna inegalități. Ceea ce noi propunem și ce ni se pare interesant în acest raport e o menținerea unui echilibru în distribuirea ajutoarelor. Nu se pune problema de a suprima plățile directe către marile ferme, ci de a ajuta mai ales pe cei mici care au nevoie de aceste finanțări. Cred că au existat extrem de multe întrebări. Nu cred că am să pot să le abordez una câte una. Iată de ce mă limitez la aceste considerații generale. Bardzo dziękujemy. Myślę, że szkoda, że Trochę zabrakło czasu już dla Państwa. Mulțumim. E păcat, într-adevăr, că nu au putut uh, exista răspunsuri uh, pentru toate întrebările, însă cred că introducerea a fost atât de detaliată încât cred că toate problemele au fost uh, abordate într-un fel sau altul. Există o serie de concluzii care se impun. Vom profita și sperăm să putem răspunde nevoilor citate în vederea elaborării viitoarelor instrumente. Le mulțumim invitațiilor, dar cred că acest subiect are nevoie de multă analiză, analiză aprofundată a surselor îndeosebi, pentru că, sigur, Uneori uh, o sursă poate proveni dintr-o cercetare universitară care e citată și capătă o viață pe cont propriu, dar uh, nu știu dacă toate datele sunt uh, aproape de realitate. Mulțumim încă o dată pentru un raport foarte interesant și cu siguranță vom reveni pe aceste teme. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 12 raportul din sectorul zootehnic și dau de dată cuvântul raportorului domnul Donta. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le texte. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine a fost foarte important să mă ocup de acest raport, mai ales pentru că a fost vorba despre animalele de reproducție. Aceste animale contribuie foarte mult la dezvoltarea economică, sunt adevărați pilone ai securității alimentare în Europa. Comisia a dorit să grupeze directivele legate de legislația zootehnică pentru mai multe specii într-un singur act juridic, sub forma unui regulament. Însă acest text este doar un exercițiu de clarificare, deși ar putea părea altceva într-o primă abordare. Comisia ne propune o nouă structurare mai armonizată pentru câteva specii, lucru care va avea un impact asupra crescătorilor și asupra selecției animalelor. În acest sens, eu susțin abordarea generală a Comisiei, dar anumite puncte trebuie reevaluate și reliefate. Odată, cred că anumite definiții ar trebui să fie uh, mai, mai detaliate, rasă sau program de selecție. În ceea ce privește competitivitatea, este adevărat că marele rase europene pot să fie exportate uh, la nivel internațional și acest lucru trebuie să fie încurajat. Totuși, această ambiție nu trebuie să pună în pericol rasele mai rare uh, și rasele cu efective mici, care ajută la biodiversitatea genetică în Europa. Eu doresc ca acest echilibru să fie păstrat în întregul text și cer autorităților competente să, adică cer ca autoritățile competente să aibă posibilitatea de a refuza aceste, uh, aceste programe dacă acestea vor compromite din punct de vedere genetic efectivele. Există anumite teme care nu au fost abordate de către comisie. Cooperarea între uh, organismele de, uh, de selecție, uh, cooperarea transfrontalieră. Acest lucru se întâmplă deja. Cred, cred că Uniunea Europeană trebuie să faciliteze aceste inițiative pentru ca diferitele organisme să poată avea legături uh, mai bune între ele și pentru a asigura securitatea pentru client. Eu am propus aici noi articole și aș dori să redeschidem dezbaterea și atrag atenția uh, Comisiei asupra acestui subiect. Apoi uh, am uh, am abordat și bunăstarea animală și, animală și clonarea. Subliniez importanța acestui subiect, dar cred că uh, relevanța în acest text nu este suficient, suficientă. Există alte texte specifice care se ocupă de această problemă. Nu mi se pare util să integrăm asemenea dispoziții aici, pentru că strică claritatea textului. Fiecare text trebuie să se ocupe de tema lui și ne, le suntem datori cu cetățenilor, cetățenilor cu texte mai lizibile. Eu doresc să susțin uh, abordarea comisiei și uh, cred că trebuie să ținem cont de realitățile funcționale și economice din sector. Trebuie ca acest regulament să le permită actorilor să își prezerve, să-și păstreze efectivele, de asemenea trebuie să se permită exporturile marilor rase și să se uh, ajute prezervarea micilor rase, raselor mai rare. Câteva precizări. Textul se vrea unul general, se vrea a fi unul general, dar există există precizări pentru anumite specii. La cai, exidele. Nu mi se pare că acestea trebuie incluse, trebuie tratate în acest text la fel, având în vedere particularitățile genealogice. Marele rase de exide sunt uh, reglementate la nivel mondial și uh, nu trebuie să subminăm acest lucru. Europa este lider mondial în producția de cabaline, suntem Uh, sediul unei instituții internaționale în acest domeniu, trebuie să ținem cont de acest lucru și trebuie să uh, păstrăm calitatea uh, uh, genealogiei acestor animale. Le mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră pentru schimburile foarte interesante pe care le-am avut. Le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat în pregătirea raportului meu Data limită pentru depunerea amendamentelor este data de 25 iunie. Doresc să putem face amendamentele de compromis înainte de vacanța de vară, pentru ca uh, să putem trece la vot în, uh, la mijlocul lui septembrie. o Președintele, mulțumesc foarte mult. Vă rog frumos să vă mențineți intervențiile la un minut. For your excellent report. Unfortunately, Mr. Frederick Federley, who's the shadow in our group, can't be here. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul din umbră nu poate să fie prezent, dar voi vorbi eu în numele lui și în numele meu puțin. Cred că domnul raportor a făcut o treabă foarte bună și ne plac foarte multe dintre amendamentele sale. Apreciem mare parte din conținut Există câteva remarci pe care aș dori să le fac, nimic uh, de importanță majoră, dar oricum trebuie să le discutăm. După cum a spus și raportorul, cabalinele nu trebuie să fie incluse în acest, uh, în acest regulament, pentru că, după cum a spus domnul raportor, acestea nu sunt animale de reproducție, și um, organismele de selecție sunt organizate altfel în diferitele state membre. De asemenea, este nevoie de câteva amendamente pentru clarificarea textului. În ceea ce privește funcționarea pieței interne, sunt de acord cu raportorul că există anumite paragrafe care trebuie modificate pentru a proteja rasele rare și pentru a păstra uh, diversitatea biologică. Suntem de acord, dar uh, nu trebuie să ne folosim de ele pentru a proteja anumite orga, organisme de ameliorare și uh, trebuie să încurajăm concurența. De asemenea, uh, atât din partea mea, mulțumesc, domnule președinte. Oui, merci, monsieur Rebega. Domnul Rebega. Eh, într-adevăr, eh, trebuie să avem în vedere că acest eh, raport este un raport care încearcă tocmai dorința de a Eh, elimina birocrația, dar pe de altă parte este un raport care ține, trebuie să țină cont de foarte multe lucruri în ceea ce privește importanța pe care o au eh, exploatarea și ameliorarea animalelor eh, și comerțul animalelor de, de reproducție. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru o, raport, draftul de raport pe care l-a făcut. Suntem de, suntem de acord în principiu cu toate, toate amendamentele și cu toate discuțiile pe care le-a, le-a propus. Dar uh, în încercarea de a elimina puterea actelor delegate, cred că ar trebui să fim uh, puțin mai atenți, pentru că în momentul uh, de față avem anumite situații care funcționează foarte bine, iar cred că eliminarea în totalitate a acestor acte delegate ar putea să ducă la o întârziere a aplicării după aprobarea raportului. Pe de altă parte, în ceea ce privește definirea termenului de rasă, uh, am sugerat raportorului o definiție foarte detaliată, dar am căzut de comun acord uh, cu definiția uh, dată de, de dumnealui, din două motive. Pe de o parte, rațiunile juridice, cu toții știm că este foarte dificil să găsim o altă definiție care să clarifice mai tare, iar pe de altă parte, pentru a avea o clarificare în ceea ce privește termenul la nivel european este posibil ca anumite efective de animale să fie permanent dezavantajate în derularea diferitelor programe și trebuie să ținem cont și de acest lucru. Inclusiv uh, FAO a subliniat acest lucru, dat fiind uh, că termenul de rasă este dificil de definit și de uh, adesea lasă loc de prea multe interpretări. În ceea ce privește registrul genealogic, care înseamnă orice registru genealogic pentru animale din speciile bovine, ovine, caprine sau agvine, sau orice arhivă sau suport de date, acestea sunt conduse de către o societate de ameliorare în general, și specific aici în general, dar există cazuri uh, precum în România și cred și în alte state membre, în special în Estul Europei, când registrul genealogiei este condus de către un departament al statului. De acest lucru trebuie să ținem cont. Uh, în, în ceea ce privește articolul 14 referitor la soluționarea litigilor, suntem de acord uh, că în unele uh, legislații naționale sunt deja prevăzute mecanisme necesare soluționării litigilor și uh, un tribunal specific pentru cel propus uh, de către Comisie nu ar fi necesar. Uh, Uh, de acord să tratăm uh, exvidele într-un, uh, într-un capitol separat. Încă o dată, cred că este foarte important să, să clarificăm termenul de zootehnie, care în unele state membre uh, acoperă o anumită activitate, iar în alte state membre are un alt înțeles. Pentru a clarifica uh, foarte mult acest uh, termen, este important să avem de la început definiția clară. Mulțumesc încă o dată raportorului, mulțumesc celorlalți colegi care ne-au ajutat și uh, sper că proiectul să, uh, să se finalizeze cât mai curând. Oui, merci, euh, Monsieur Osling. Domnul Ozrin. Deci, da, pot fi succint. Mulțumesc raportorului pentru munca excelentă depusă și vreau să mă alătur celor spuse. În principiu, nu ajungem la o ameliorare care împiedică evoluția în Europa, ci care întărește diversitatea. Cred că aceasta este prioritatea orientării noastre. În principiu, nu ne deranjează această abordare unitară. Pe noi ne-a deranjat dispariția unor rase în Europa și mulțumesc uh, raportorului că a inclus această diversitate în text. Sunt foarte de acord. Și apoi ce mai sprijinesc, uh, ce mai sprijinim noi, uh, aspectul sănătății animalelor, care trebuie mm, luat în considerare când vine vorba de ameliorare. Durata, uh, de viața animalelor uh, nu este luată în considerare și noi sprijinim și amendamentul cu numărul 8, care se referă la diversitatea biologică și la materialul seminal. Deci, la consultările care vor urma, în orice caz vom găsi un consens uh, cu raportorul și cred că suntem pe calea cea bună. Mulțumesc. Merci, Agnew. Mulțumim, domnule Agnew. Thank you, Chairman. We're, we're talking about uh, new regulations on breed societies and the Impactul în țara mea, în Marea Britanie, uh, atrage cu sine câteva puncte. 1. O clarificare. Pare să existe o confuzie dacă regulamentul permite uh, programelor de uh, creștere să fie subcontractate. Alți experți juridici spun că se poate, alții că nu. Mai important decât atât, permite acest regulament să se dezvolte un program de creștere care poate fi în conflict cu uh, programul societății de genealogie în intenția de a crea o nouă rasă. Uh, știu că e destul de complicat, dar haideți să vă dau un exemplu trebuie să se constituie ca societate pentru a elabora o nouă rasă, în Marea Britanie, uh, dacă avem o rasă, ea trebuie și stabilizată și un grup de fermieri a produs această rasă în Yorkshire. Le-au încrucișat animale locale cu unele din Statele Unite. Mă întreb dacă Comisia are vreo idee în acest sens. Merci. Je sais pas si vous avez bien perçu le... Mulțumesc. Acum dăm cuvântul domnului Van Goten de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Dantin pentru proiectul de raport care arată în mod limpede interesul Parlamentului în această temă și nu doar în ce privește resursele genetice, Uh, ori diversitatea genetică, ci și permițând mediul pentru un uh, șeptel și un sector zootehnic uh, puternic. E vorba de 156 de amendamente și le putem comenta dacă doriți acest lucru, dar uh, Vreau încă o dată să mulțumesc domnului Dantin pentru amendamentele propuse de dumnealui și pe care comisia le poate susține, deoarece acestea contribuie la ameliorarea textului și clarifică intenția însă și a comisiei. Totuși, în această etapă există câteva aspecte care solicită o analiză mai profundă din partea comisiei. 1. Introducerea posibilității de a refuza recunoașterea societăților de ameliorare a raselor. Apoi, acte delegate care se extindă și la alte specii. 3. Retragerea un număr mare de acte delegate vizând adaptarea anexelor tehnice existente limitarea controalelor și, 5, în sfârșit, aplicarea exclusivă a legislației naționale pentru rezolvarea litigilor. Dar, pentru procesul legislativ, ce e cel mai important e o cooperare strânsă între instituțiile noastre și nu pot decât să repet că serviciile mele au fost, sunt și vor fi mereu disponibile să asiste Parlamentul ori de câte ori acest lucru ne este solicitat tocmai pentru a obține un text care să poată fi aprobat de colegislatori. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Îi dau din nou cuvântul domnului Donta pentru a trage concluziile. Mulțumesc. Mulțumesc reprezentanților grupurilor politice pentru intervențiile lor. Cred că, într-adevăr, suntem pe calea unui acord, fiindcă sunt foarte aproape unii de alții. am uh, să-l licitez pe domnul Agnew, colegul nostru. Da, Europa ține seama și de diversitatea realităților teritoriale și e limpede că, în exemplul citat, în text nu intervine niciun obstacol la punerea în aplicarea unor astfel de operațiuni. Am ascultat comentariile comisiei și în calitate de raportor în Comisia Envi pot să spun că am de, colaborat deja cu Comisia și un acord poate fi găsit. Cred că putem obține același lucru și aici în Comisia Agri. Am spus adineauri că la rândul său Consiliul a avansat în paralel și că dispunem deja de Uh, niște formulări din partea Consiliului care ne facilitează efortul în trialog. Acum, în ce privește actele delegate, într-adevăr, textul prevedea un număr mare de acte delegate. Parlamentul a dobândit oarecare experiență acum și o anumită rezervă și mi se pare că textele de bază pot fi suficient de clare pentru o punere în aplicare doar prin acte de punere în aplicare. Există o temă foarte sensibilă, anume aceea a extinderii și la alte specii. Textul despre care vorbim se referă doar la bovine, caprine, ovine, porcine și echidee. Există în rest un câmp vast. Mă gândesc în special la păsări, Comisia crede că poate rezolva toate acestea prin acte delegate. Consiliul s-a poziționat solicitând un act de bază. Și cred că miza e de așa natură încât trebuie să reclamăm și noi un act de bază pentru celelalte specii. După ce am discutat cu raportorii din umbră, e o poziție, din punctul meu de vedere, intangibilă. Mulțumesc pentru cooperarea viitoare dintre noi. Domnule Buda, Doriți să reacționați pe scurt? Vă rog. Da, foarte pe scurt, domnule președinte legat de ceea ce înseamnă aceste societăți de ameliorare. Aș pune foarte mare accent și aici poate ar trebui puțin să mai lucrăm la text și și eu să mă aplec asupra acestei chestiuni legate de ceea ce înseamnă calitatea și claritatea informațiilor furnizate de aceste societăți de ameliorare, astfel încât să fermierul, în momentul în care face un import de animale, să aibă garanția că, într-adevăr, uh, ceea ce scrie acolo este și, de fapt, în, în, uh, are corespondență în realitate. Pentru că, vă spun, aceste lucruri din experiența proprie din, uh, din țara mea, când au fost făcute importuri de animale, pe de o parte multe acte nu erau conforme cu realitatea, pe de altă parte și calitatea acelor animale era uh, mult diferită față de ceea ce se preconiza a fi. De aceea cred că aici ar trebui poate un pic să insistăm asupra uh, acestui, acestui aspect. Mulțumesc. Oui, monsieur Dantin, rapidement. Vă rog, domnule Dantin, pe scurt. Da, vreau să spun, uh, să, să mă stez în linia domnului Buda. Uh, ceea ce stati, statisticienii numesc fiabilitatea datelor, e un element esențial al textului, într-adevăr. Trebuie ca compararea datelor dintr-o țară în alta să fie perfect fiabilă. E ceea ce numeam înainte siguranța clientului. Când cumpărați un animal, trebuie ca imediat să-l puteți, să-l puteți poziționa pe propria dumneavoastră scală. Ca el să se poată regăsi în scala dumneavoastră națională. Președintele, Uh, limita de punere a amendamentelor, 25 iunie la prânz. Îi rog pe coordonatori acum să rămână pentru ședința coordonatorilor. Ședința de comisie se încheie aici. Vă mulțumesc!